Well, friends, we'll start uh, this meeting, this public hearing on refugees. So Bună dimineața! Vă invit să începem această audiere publică în ceea ce privește integrarea refugiaților pe piața muncii. Începem acum. Mă bucur că ați venit. Unii dintre dumneavoastră ați avut un drum lung de bătut până aici la Bruxelles dar le urez bine, bun venit și celor care fac parte din acest Parlament și din această comisie. Este una din principalele teme de discuție în Parlamentul European și în sistemul european la diferite nivele, din motive evidente. Pentru că constatăm că nevoile sunt uh, extraordinare, pres presiunile asupra refugiaților sunt extraordinare, iar presiunile asupra statelor membre sunt de asemenea extraordinare. Și nu am avut de-a face și nu am abordat criza refugiaților într-o manieră coerentă încă și nici într-o manieră umană. Și de aceea această audiere publică este importantă pentru că Vom asculta voci diferite, opinii din partea unor experți, dar și opinii care ne arată care este realitatea momentului actual în criza refugiaților și ce se întâmplă după ce refugiații ajung în Uniunea Europeană. Cu toții suntem responsabili pentru bune rezultate și propuneri de bună calitate, însă responsabilitatea noastră este și aceea de a ne uh, ține uniți. Domnul uh, Brando Benifei, raportor italian din partea grupului socialist, a avut inițiativa acestei audieri. Domnule Benife, aveți cuvântul pentru introducere. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, distinșilor noștri experți pentru faptul că au acceptat invitația noastră pentru a-și împărtăși opiniile aici. După cum uh, spunea și doamna președinte, am fost desemnat Uh, raportor pentru raportul cu privire la integrarea socială și pe piața muncii a refugiaților și am redactat deja un prim proiect de raport. Pe 22 februarie am transmis spre traducere documentul și în Comisia Emple se va prezenta documentul pe 16 sau 17 martie. Comisia Emple va redacta un document care se va concentra mai mult asupra incluziunii sociale din perspectiva culturală și a diversității culturale. Nu vreau să menționez acum detaliile raportului meu, vreau doar să profităm pe deplin de această ocazie pentru a asculta prezentările invitațiilor noștri și sunt convins că va fi o inspirație pentru finalizarea muncii pe care o fac în momentul de față. Nu este o temă nouă, este înalt politizată în momentul de față și uh, are prioritate asupra agendei europene și naționale, dar este în aceeași măsură și o temă foarte amplă, pentru că e vorba de politică internațională, chestiuni care țin de uh, piața muncii, aspecte sociale, uh, și de aceea mm, a fost oarecum dificil să-mi redactez textul pentru a face un document uh, închegat datorită faptului că politica europeană este destul de fragmentată în uh, această privință și Uniunea Europeană are competențe limitate în acest domeniu, ceea ce face ca domeniul să fie unul eterogen. În al doilea rând, combinația de programe, scheme de finanțare uh, este foarte uh, fragmentată de asemenea și este uh, trebuie cu oarecum aliniate pentru a nu pierde din vedere efortul de care este nevoie. Atât ca introducere, vroiam doar să mai enumăr câteva premise de bază de la care pleacă raportul meu. În primul rând, criza refugiaților reprezintă în primul rând o criză umanitară și avem nevoie de un răspuns urgent și activ. În al doilea rând, incluziunea socială și integrarea refugiaților pe piața muncii este într-adevăr un proces dinamic, o provocare și o oportunitate în același timp necesitând eforturi din partea administrațiilor locale, uh, comunităților gazdă, dar și a refugiaților, cu o susținere reală din partea instituțiilor reale. În al treilea rând, o acțiune uh, timpurie este necesară pentru a permite incluziunea socială pe piața muncii a refugiaților. În al patrulea rând, aș spune că nu există o alternativă la integrarea refugiaților care ajung în Europa. De aceea aștept cu <clears throat> interes comentariile și contribuțiile dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le aveți pe această temă. Vă mulțumesc așadar. Thank you, Mr. Benify. Eh, mulțumesc, eh, domnule Benifei. Avem șase persoane invitate care vor face niște prezentări uh, introductive, fiecare în parte. Începem cu doamna Hala Akari. Este vorba de uh, o reprezentantă a, a Asociației Naționale a Sirienilor Refugiați din Suedia și din partea orașului stat de asemenea, uh, este reprezentată. Dacă doriți, vă rog frumos să, să vă mărginiți la uh, 90 minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Benifei, domnilor și domnilor. Vreau să mulțumesc Comisiei uh, Ocupare și Afaceri Sociale din Parlament, Tule European, pentru că m-a ajutat să vorbesc uh, despre refugiați și includerea lor pe piața muncii. Sper că contribuțiile mele vor fi utile ca și membră a Asociației Naționale a Refugiaților Sirieni din Suedia și activând în aceste inițiative în orașul Mariestad, vreau să vă spun care este situația la noi și care sunt principalii factori care împiedică integrarea noastră pe piața muncii. Sperăm să fie relevate soluții pentru măsuri active pe piață. Avem un model suedez în care statul preia răspunderea pentru soarta refugiaților de la bun început. Și există foarte multe asemănări între modelul suedez și nu există așa de multe uh, asemănări cu alt, ce se întâmplă în alte țări. Uh, atunci când un refugiat sosește în Suedia, el este, îi se oferă uh, adăpost, apoi se introduce Uh, cererea de azil și uh, serviciile sociale încep un plan de integrare pentru această persoană, învățarea limbii și uh, căutarea unui loc de muncă. E vorba de un plan care durează 2 ani. Însă acest proces nu se petrece așa de ușor cum pare. Apar probleme. Un timp lung de așteptare pentru că Agenția pentru Migrație petrece mult timp pentru examinarea dosarului, până la 2 ani. Astfel, refugiații sunt în tabere de refugiați în afara orașelor, în condiții de multă aglomerație. Câte vreme nu are permis de ședere, nu poate să beneficieze de alte cursuri de limbă și nu poate nici să aibă un permis de muncă mai apoi. Deci există multe probleme, provocări și refugiații își pierd repede entuziasmul și răbdarea și dorința de a o lua de la început cu viața lor. Și iată lucruri care trebuie să fie luate în calcul pentru planurile viitoare. Pentru uh, refugiații care au diplome și calificări înalte, trebuie să existe echivalențe, să li se accepte aceste certificate și diplome. Piața muncii de astăzi nu este foarte deschisă Costurile de muncă sunt uh, costisitoare, salariile sunt mari, angajatorii preiau refugiații numai dacă salariul este subvenționat uh, cu până la 60% de serviciile sociale și cu un contract de maxim un an. Um, social vorbind, sunt uh, mulți care vin și ajută și doresc să-i ajute pe refugiații, alții însă se tem de ei. Se tem, sunt ignoranți Uh, și sunt influențați mult de politica de extremă dreaptă. Anumite tabere de refugiați au fost uh, atacate, crime motivate de ură. Și vedeți bine în ce mod negativ aceste lucruri afectează întregul proces de integrare. Refugiații au și ei povestea lor tristă, și-au pierdut patria, și-au pierdut uh, prietenii și familia, au trecut prin multe pericole la granițele europene când le-au traversat dar nu e suficient pentru că pe deasupra politicienii mai sunt că refugiații trebuie să ducă acasă imediat ce se termină criza politică din țara lor. Uh, și este foarte clar că refugiații consideră că serviciile sociale nu sunt pentru ei. Tot acesta prezintă, reprezintă un climat de frică, de neîncredere. Refugiații se închid în ei înșiși, nu mai vor să mai comunice. Ce este de făcut? În primul rând, este important ca integrarea și migrația, aceste politici, factorii de decizie pentru acești politici, să se întâlnească și să uh, facă ceva cu acest timp în care persoanele așteaptă să primească statutul de azilant. să li se permită acestor persoane în acest timp să meargă la cursurile de limbă ar fi un mare plus, un mare atu. Între timp, societatea se organizează și încearcă să facă ceea ce nu face guvernul. Um, oferă cursuri de limbă, de integrare socială și culturală și uh, îi uh, ajută atât pe refugiați cât și pe azilanți, să știți. Am multe, multe exemple, dar nu cred că am timp să menționez toate aceste exemple. Oamenii de la Marieștat, dar și în alte orașe, fac multe lucruri pentru a întâmpina pe acești noi sosiți, care arată că organizațiile, dar și persoanele individuale sunt angajate deseori pe lângă acești noi sosiți. În ce privește piața muncii, e nevoie să se creeze noi tipuri de loc de muncă pentru a uh, depăși situația de șomaj. Și atunci ar trebui să existe niște planuri la locul de muncă pentru cei care au deja loc de muncă și să se implice serviciile sociale astfel încât oamenii aceștia să aibă totuși un salariu decent plus cursuri de limba la locul de muncă pentru că după câțiva ani acești oameni vor fi pe deplin uh, stăpâni uh, pe meserie și să aibă un loc de muncă potrivit. De asemenea, toate procedurile acestea de integrare uh, socială și culturală trebuie să înceapă încă de la începutul procesului, încă din momentul în care se depune aplicația de azil. De asemenea, să se evalueze competențele și deprinderile fiecăruia la locul de muncă și nu uh, să se axeze treaba numai pe formare înainte de a intra la locul de muncă apoi uh, planuri municipale pentru dialog intercultural, consultări cu populația, consilii consultative, de pildă, formate din reprezentanții ai comunității, care să se întâlnească periodic cu politicienii și cu oficialii municipalităților pentru a să înțelege mai bine nevoile sociale, culturale ale refugiaților. În ceea ce privește diferențele între localnici și noi sosiți, și uh, mă, mă, vreau să vă spun că în orașele mari această diferență este mai mare decât în orașele mici, de fapt invers, uh, trebuie spus că, că situația uh, depinde de momentul în care și de comunitatea care a sosit și unde a sosit. De pildă, am avut situații similare când au venit bosniacii în Suedia la un moment dat. Uh, Uh, reacții de respingere uneori și de frică. Astăzi situația s-a schimbat, această comunitate s-a integrat perfect, uh, deși pe vremea aceea erau același titluri în ziare, ca și astăzi pentru refugiații sirieni. Uh, avem nevoie să ni se dea o șansă, avem nevoie să ni se pună întrebări, este suficient pentru a putea da un răspuns. Să nu uităm că chiar dacă sunt multe deosebiri între noi, avem și multe asemănări iar aceste provocări nu fac decât să ne pună pe toți în aceeași barcă. Ne confruntăm cu aceeași provocare. Sirienii și ei se organizează cum pot, se implică în societatea, în organizațiile de societății așa cum pot. Uh, iar uh, oamenii, atunci când suntem organizați, ne ascultă, intră în dialog și încearcă că chiar dacă noi încercăm să avem o viață aici în Europa, rădăcinile noastre sunt în altă parte, mult departe de Europa. Vreau să mai spun ceva. Comunitatea siriană nu se ocupă numai de sirieni, ci de propășirea și bunăstarea întregii comunități de refugiați, pentru a se respecta drepturile tuturora și de aceea noi considerăm că și Europa trebuie să se implice mai mult în uh, ce se întâmplă în Siria. Situația din Madaia e cunoscută tuturora. Mulți dintre acei, uh, cei de acolo încă suferă de foame și sub ploaia de obuze nu putem să nu înțelegem că această tragedie se petrece chiar sub ochii noștri. Europa înseamnă valori, dar valorile acestea nu trebuie să se aplece numai în Europa, ci peste tot în lume. Mulțumesc foarte mult, doamna Acari. Următorul vorbitor este domnul uh, Miller, de la Oficiul de Coordonare uh, pentru Migrație, Refugiați și Azilanți, o agenție federală, așadar, din Germania. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba mea maternă. Reprezint administrația națională, domeniul ocupării forții de muncă din Germania, dar fac parte și din biroul de conducere a, unui, a organismului european a agențiilor de ocupare a forței de muncă. Mă voi concentra însă în expunerile mele asupra activității din Germania. Activitatea de integrare se poate face doar atunci când se cunosc caracteristicile celor care trebuie să fie integrați pe piața muncii. Și dacă îmi permiteți, am să vă dau câteva cifre pentru Germania. Avem circa un milion de oameni uh, care caută protecție în Germania în 2015, dintre care 50% probabil au dreptul la această protecție. Dacă ne uităm la cei uh, care uh, pot desfășura activitate lucrativă, sunt la vârsta respectivă, circa 70% sunt în această situație, de aceea vorbim despre circa 350 de mii. Dintre aceștia, doar 80, 80% au o formare generală și doar 20% au studii universitare. Dintre um, aceștia, iarăși, mai puțin de 20% sunt femei. Ce înseamnă acest lucru pentru strategia noastră? O veste pozitivă, în primul rând, credem că pe baza situației de pe piața uh, loc, piața muncii din Germania, această integrare poate fi realizată. Însă, în baza form, calificărilor formale neexistente, pentru noi, evaluarea competențelor este în prim plan și nu recunoașterea calificărilor pentru că astea nu există. Eh, proceduri de eh, constatare a competențelor nu există în momentul ăsta, cel puțin nu pentru această masă de oameni. Trebuie să ținem cont și de efectele de scară, pentru că nu este vorba de o problemă locală sau o problemă care se poate limita la o zonă anume pe baza inexistenței calificărilor formale, dar și a vârstei tinere a majorității migranților, obiectivul nostru este de a le oferi o calificare, însă știm că chiar dacă nu există calificări formale, pot exista competențe care pot fi utilizate. Așadar, dacă ne referim la integrarea pe piața muncii, vrem să facem acest lucru pentru o îmbinare de, de învățare de limbă și uh, cursuri de calificare profesională. Vom face tot posibilul pentru a evita ca refugiații de astăzi să, să devină șomerii permanenți de mâine. Din vremuri uh, trecute știm că în primii cinci ani poate circa 50% pot fi integrați. Astea sunt statisticile din trecut și aici trebuie să ne îmbunătățim și noi. De asemenea, obiectivul trebuie să fie de a evita un tratament inegal uh, cu cetățenii uh, locali, fie că e vorba de uh, nemți sau de alte persoane din Europa. Pentru că știm cât de tensionată este situația acest lucru în acest moment. O situație de concurență nu poate fi exclusă, dar, cel puțin în momentul de față, asta este valoarea noastră. Cred că acest lucru ar trebui să se limiteze până la urmă doar la lucrătorii necalificați. Și pentru noi un uh, program politic uh, pentru refugiați de integrare pe piața muncii separat nu va exista, pentru că există instrumentarul necesar pentru a face acest lucru deja, care poate trebui adaptat, dar nu trebuie creat uh, de la zero. Ce face acum agenția de ocupare? Elaborăm un proces de referințe și am ascultat și exemplu din uh, Suedia, care începe cu o evaluare a competențelor acelor persoane care au perspectiva de a rămâne și cu o primă discuție cu persoana vizată în acest sens. În Germania, uh, un refugiat poate lucra deja după trei luni. Și acest screening vrem uh, să-l uh, efectuăm acum deja la înaintarea solicitării. Vă spuneam inițial că vrem să facem o binare între cunoștințe de limbă și calificare uh, profesională. Avem programe pilot în momentul de față. De asemenea, trebuie ca și procesele și produsele acestor procese să fie nuanțate. Avem uh, oferte speciale pentru tinerii refugiați, dar și pentru femei din această categorie. Și va trebui să facem ajustări la cadrul legislativ în ceea ce privește posibilitățile de susținere financiară. Vă dau aici un exemplu. În mod normal, plecăm de la premisa că atunci când cineva pleacă de pe băncile uh, școlii fără să aibă o calificare, mai are nevoie de o perioadă uh, intermediară de formare. Ceea ce înseamnă că există undeva o limită de vârstă. Acum avem însă de a face cu uh, o serie întreagă de refugiați care vin din alt context cultural și care au depășit această limită de vârstă, dar aduc aceleași premise și de aceea trebuie făcute ajustările necesare la cadrul legal. Ne-am sporit uh, numărul de personal, la fel și bugetul pentru a putea finanța aceste costuri suplimentare și investim acum și în formarea angajaților noștri atunci când este vorba de competențele interculturale. Pentru că pentru mulți dintre ei este o experiență nouă, cel puțin uh, dacă ținem cont de amploarea fenomenului. În uh, susținerea consultării din aprilie va fi pusă la dispoziție o, o linie telefonică prin care se va oferi interpretare și, nu în ultimul rând, evident, uh, facem uz și de noile tehnologii. Avem o pagină de bun venit uh, pe internet uh, cu informațiile necesare și de asemenea și posturile vacante acum sunt publicate în șapte limbi. Și cred că mă pot opri aici. Aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Miller. Următorul vorbitor este domnul Denis Avo, reprezentând uh, biroul european a Crucii Roșii. Aveți cuvântul. First of all, I would like to, to thank you for inviting the Vreau să vă mulțumesc că ați invitat Crucea Roșie să ia parte la această dezbatere. Noi uh, reprezentăm, uh, deci, uh, Crucea Roșie Europeană reprezintă Crucea Roșie din statele membre, plus Norvegia, Elveția și suntem pregătiți să intervenim în caz de dezastru și furnizăm servicii comunităților locale, mai ales în ceea ce privește serviciile de sănătate. Avem cam 2500 de angajați și peste un milion de voluntari. Pe măsură ce sosesc fluxurile de emigranți în Europa, Crucea Roșie uh, acționează pe ambele maluri ale uh, Mediteranei, fără discriminare și indiferent de statutul legal al celor uh, implicați. Am asistat până acum în jur de 600.000 de persoane în întreaga Europa. Credem că accesul la piața muncii pentru refugiați este un factor determinant crucial pentru integrarea lor. De aceea salutăm uh, activitatea desfășurată de Parlament în contextul acestui raport. Am să mă concentrez în intervenția mea asupra trei puncte și am să vă dau exemple de uh, servicii pe care le furnizăm. În primul rând e vorba de condițiile pentru sprijinul uh, uh, emigranților pe piața muncii și, nu în ultimul rând, de uh, sprijinirea reunificării familiilor. În același timp, sigur, trebuie să combatem xenofobia și rasismul. Piața muncii trebuie deschisă pentru refugiați cât mai curând posibil, pentru că e singurul mod în care se facilitează integrarea acestora și se asigură un trai decent. Însă trebuie uh, puse uh, în practică anumite măsuri pentru uh, asigurarea unei integrări în funcție de situația individuală. Mulți dintre refugiați au parcurs, uh, um, au făcut o călătorie uh, lungă și periculoasă până au ajuns în Europa și de aceea este important să ținem cont de vulnerabilitatea lor. Este nevoie de standarde europene pentru recunoașterea calificărilor și este important să ținem cont de alte aptitudini pe care îi le au, gen uh, limbile străine pe care le cunosc. În Danemarca, Crucea Roșie lansează un nou proiect menit să uh, evalueze calificările și aptitudinile refugiaților înainte de a-i trimite în, uh, în taberele pentru refugiați. Pentru Uh, o mai bună integrare, toți refugiații trebuie să aibă acces la uh, cursuri de limbă, nu doar uh, copiii. Și ar trebui spus că lipsa de rețele sociale face mult mai dificilă integrarea emigranților. Cei care au acces la rețele sociale se integrează mai ușor programe gen uh, înfrățiri, mentorate, ucenicii ar trebui promovate. Crucea Roșie Spaniolă are un uh, program uh, de integrare a grupurilor vulnerabile, punând accent pe aptitudinile lor și în același timp luptă împotriva stereotipurilor care le pot bloca accesul la piața muncii mm, în 2014, 100.000 de, de persoane au participat la acest proiect cofinanțat din Fondul Social European și 31, 31% din aceste persoane erau emigranți. Educația și serviciile sociale sunt iarăși factori esențiali pentru integrare. Din experiența crucilor și spaniole am văzut cât e de important uh, Uh, să sprijine migranții nu numai în calea lor către un loc de muncă, ci și din punct de vedere social. Accesul la servicii medicale și sociale este iarăși foarte important și salutăm inițiativa Comisiei pe pilonul uh, social pentru uh, integrarea uh, refugiaților și Voluntariatul poate fi, de asemenea, un instrument foarte important pentru incluziunea socială a voluntarilor. Toate măsurile, de fapt, sunt foarte importante, uh, inclusiv uh, reunificarea familiei. Uh, grija constantă pentru familiile lăsate în urmă și absența oricăror rude care se îi sprijine în țara de azil afectează refugiații. odată um, ajutați să depășească aceste dificultăți, uh, ei se uh, integrează mai ușor. Uniunea Europeană sprijină reunificarea familiei prin furnizarea de fonduri pentru a acoperi uh, costurile de călătorie și pentru o perioadă de adaptare se acordă consiliere în această procedură și pe baza acestor experiențe credem că ar trebui să se facă mai mult pentru a elimina obstacolele în calea reunificării familiei, precum uh, taxe foarte mari, uh, procedură birocratică complicată și proceduri uh, de acordare a vizelor foarte intricate de asemenea. Multe state membre UE au decis să impună restricții pentru refugiații și beneficiarii de protecție internațională în sensul că refuză reunificarea familiilor. Noi credem că Parlamentul are un rol foarte important um, în apărarea vieții familiale ca o condiție foarte importantă pentru integrarea migranților. Acesta se confruntă încă în Europa cu xenofobie și rasism. Și uh, foarte multă lume refuză să vadă oportunitățile pe care acești oameni uh, le reprezintă. din 2014, Crucea Roșie Italiană promovează contribuțiile locale ale emigranților prin campania că niciun, nicio ființă umană nu este inutilă. Trebuie să nu uităm că refugiații sunt uh, oameni vulnerabili uh, și nu trebuie să uităm caracterul forțat al acestei migrații. Deci aceea trebuie nu doar să sprijinim uh, integrarea lor pe piața muncii, ci și servicii adiționale precum cum spuneam, reunirea familiei, accesul la sănătate, sprijin psihosocial și reabilitare, consiliere juridică și cursuri de limbă. Parlamentul European are un rol crucial aici, pentru că îi poate coordona pe toți actorii implicați uh, ce recunosc uh, valoarea fiecărui refugiat. Integrarea e un proces îndelungat nu există soluții rapide și nu avem o pilulă magică, dar credem că sprijinul dumneavoastră trebuie să promoveze uh, programele pe termen lung pentru ca integrarea să devină o soluție viabilă pentru refugiați. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici și vă rămân la dispoziție pentru, dacă aveți întrebări, Mulțumesc, domnule Havo. Vreau acum să salut uh, oaspeții pe care îi avem mm. <clears throat> acum aici. E vorba de de uh, consilieri locali. Unde sunteți? Nu vă văd, spune doamna președinte. Avem și 11 membri ai Parlamentului Norvegian printre noi. Sunteți aici? Da. Norvegia este lângă Uniunea Europeană. Mulțumim! Mulțumim pentru intervențiile de până acum. Acum dau cuvântul domnului Abu Bakar Sumahoro, care este uh, însărcinat cu migrația din partea Uniunii Sindicale de Bază Italia. Aveți cuvântul. Je vous remercie. Mulțumesc. Fac parte din biroul executiv confederal federal al USB, uh, Uniunea Sindicală de Bază și sunt purtător de cuvinte al Coaliției Internaționale a simpatizațiilor pentru migranților, refugianților și refugiaților și azilanților prezente în opt țări, dintre care trei țări uh, europene și trei țări din uh, Africa a vorbi astăzi de refugiați pe piața muncii și a vorbi despre integrare înseamnă, în primul rând, a înțelege despre ce vorbim, care e subiectul și de ce persoane este vorba. Iar astăzi avem și o prezentare pe ecrane. Deci să vorbim despre refugiați. Ce înseamnă asta? Există niște teste în Convenția Internațională privind refugiații. Ce este un refugiat? O persoană, între paranteze, o ființă umană care se găsește într-o țară altă decât cea de naționalitatea sa sau de reședința sa normală pentru că a fost persecutat uh, sau poate fi persecutat din cauza rasei care aparține, din cauza religiei, naționalității, din cauza apartenenței la un grup social sau din pricina opiniilor sale politice. Conform înaltului comisariat ONU pentru refugiați, există 60 de milioane de refugiați în lume și 9 din 10 sunt în economii uh, subdezvoltate, ca să zic așa. Deci nu există o invazie a Uniunii Europene de către cei din afara ei, așa cum se spune. Convenția aceasta este foarte importantă, ea trebuie să fie protejată, menținută, dar descrierea sau definiția refugiaților din această convenție, având în vedere evoluțiile și provocările geopolitice actuale este o descriere, o definiție insuficientă. Trebuie să înțelegem de ce au murit atâți oameni, de ce au fugit atâți oameni, de ce Marea Mediterană, Marea Egee s-a transformat în cimitire și de ce frontierele terestre au devenit și ele cimitire. Din toate aceste pricini trebuie să avem o abordare complet diferită Uh, o, complet diferită și mult mai umană. În primul rând, trebuie să avem o abordare de uh, urgență. Criza migratorie. E nevoie de o intervenție urgentă, având în vedere ce se petrece, și asta a făcut ca Uniunea Europeană să prevadă în bugetul său 2015-2016 nouă miliarde de euro pentru această tematică și fiind vorba de o situație de urgență, când nu există planificare, când nu se abordează lucrurile în mod uh, rațional, se poate declanșa un fel de cursă, care pe care, să ajungă să pună mâna pe acești bani pentru că există foarte multe ONG-uri, asociații și caritative vor să luptă ca să-i ajute pe acești uh, refugiați, dar uită că ei sunt ființe umane. Apoi, dimensiunea, aș numi o caritativă, pentru că e vorba de o chestiune de etică și morală Iar astăzi, din Africa, având în vedere provocările și istorice și naturale, face ca acest continent să producă mulți refugiați astăzi. Apoi aș dori să spun și despre abordarea structurală. Aș da și multe exemple aici. Haideți să vorbim despre schimbările climatice. 22 de milioane de persoane au fost deplasate în 2013 din pricina schimbărilor climatice. E vorba deci de ceva structural și tot structurale sunt și conflictele care au mânat multe persoane să plece. Conflictele sunt astăzi unele dintre acele motive principale care îi determină pe oameni să pleacă, să fugă din țările lor. Și în sfârșit, acele economii de război, sau bine zis, războiul economic, care este cauzat de politici și de politicieni care, și mă refer la anumite țări care în Africa subsahariană, de pildă, au atins 4,9%, dar, pe de altă parte, a crescut și sărăcia în aceste țări și asta pentru că Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au impus niște măsuri aici, în aceste țări. Deci, când vorbim despre refugiați, și de piața muncii, trebuie să vorbim și despre directiva 2003 per 2013 a Parlamentului și Consiliului în care spune în ce condiții statele membre permit uh, lucrătorilor refugiați accesul pe piața muncii, muncii conform dreptului național, garantându-se un acces efectiv acestor persoane pe piața muncii. Care ar fi dimensiunile de care vorbim? Uh, E vorba de 28 de țări, cultural vorbind și economic vorbind, foarte diferite. Asta înseamnă 28 de contexte diferite de acces pe piața munții și când nu există armonizare puteți să vedeți niște imagini, lucrători în domeniul agriculturii și uitați în ce condiții locuiesc acești oameni. Vedeți, sunt oameni care lucrează la munca câmpului, sunt refugiați, vedeți cum își usucă uh, hainele, vedeți uh, cum locuiesc exact într-o groapă de gunoi, vedeți uh, pantofilor, uh, sclavii epocii actuale, uitați în ce condiții își fac de mâncare, iar noi, ca și organizație sindicală, am deschis un birou pentru aceste persoane, îi primim, încercăm să le dăm informații și așa mai departe pentru a permite acestor refugiați să intre pe piața muncii, trebuie în primul rând ca ei să fie primiți în mod demn, uman, în locurile de primire și să se pună tot timpul în mișcare egalitatea drepturilor. Câteva instrumente strategice în final. Mobilitatea socială, care conform Dublin nu e posibilă astăzi. Apoi, un acces la formare, la educare, la recunoașterea apoi uh, a diplomelor și altor certificate. Pentru că atunci când sosești într-o țară și nu vorbești limba, nu înseamnă că nu cunoști alte lucruri de bază sau nu ai alte capacități și competențe. Trebuie să recunoscute aceste lucruri și apoi armonizarea diferitelor fonduri care există pentru primirea migranților și refugiaților. În sfârșit, uh, un control acestor fonduri, lupta împotriva exploatării și sclaviei, uh, oferirea de certificate de reședință sau de alte permise pentru persoanele care sunt deja pe teritoriu, cooperare și coordonare între colectivitățile locale, actori socioeconomici, etc. și armonizarea regulilor pe piețele muncii. În concluzie, un citat din Nelson Mandela. Idealul meu cel mai uh, scump a fost acela unei societăți libere și democratice în care toată lumea să trăiască în armonie și cu șanse egale. Deci, Nelson Mandela, vă mulțumesc să fim umani și omenoși. Moro, eh, I will now give the floor to eh, Ms. Lee. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul următoarei vorbitoare din partea Agenției Flamande pentru Integrare. Thank you for, uh... Mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi. O să mă uit uh, dacă funcționează prezentarea. Da? Iată. Ocupare e egal, uh, integrare egal, uh, ocupare care se traduce în trei principii pe care le folosim zilnic la nivelul tuturor serviciilor pe care le oferim refugiaților și în fiecare proiect pe care îl punem pe picioare cu organizații partenere. Ocuparea reprezintă un factor cheie pentru succes, oferă un venit, o identitate și un rol în societate. Ocuparea duce la interacțiuni cu uh, cetățenii, uh, îmbunătățește cunoștințele de limbă și de asemenea oferă o mai bună cunoaștere a funcționării societății. De asemenea, nu există uh, refugiați uh, doar așa ca denumire generală, este un concept juridic, dar fiecare refugiat în parte are propriile calități, uh, competențe profesionale, dorință de a învăța și așa mai departe. Um, politica guvernului care investește în activarea competențelor îl vizează pe individ ca punct de plecare. De aceea ne concentrăm foarte mult asupra consilierii individuale. Guvernul flamand uh, admite principiile de bază ale integrării refugiaților în UE, care se traduc într-o politică de integrare ca proces continuu de interacțiune între migranți și societate, deci un uh, proces uh, în două direcții. De asemenea, Agenția de ocupare stabilește um, și duce la îndeplinire obiectivele strategice ale Guvernului Flamand. Fiecare ministru va lua um, inițiative care să contribuie la realizarea obiectivelor strategice, inițiative generale, dacă e posibil, măsuri speciale acolo unde se impune. Guvernul local trebuie să oglindească politica de integrare flamandă. Sigur că orașele mai mari se confruntă cu alte provocări decât uh, comunele. Pentru cei noi veniți oferim uh, un uh, proces de integrare. Fiecare străin care ajunge în Flamanda trebuie să urmeze acest program civic de integrare. Guvernul flamand investește 4700 de euro per program pentru participanți. Este gratuit. Totuși, cei care se rolează în acest program trebuie să-l ducă și la bun sfârșit. guvernul subvenționează și organizarea acestei participări și pentru a asigura Uh, politici de integrare în teren, guvernul flamand uh, dispune de o proprie agenție, Agenția pentru Integrare. Ce facem noi? Susținem uh, administrația locală, serviciile publice și societatea civilă în um, interacțiunea lor cu migranții. Oferăm training, consiliere, informare cu privire la legislația cu privire la reședință și interpretariat prin profesioniști. În plus, colectăm bune practici care să ducă la mai bună interacțiune socială și implicare, precum uh, proiecte de acest gen. Programele de intrare socială pentru nou veniți sunt uh, cea mai mare parte din serviciile noastre. În fiecare an oferim 18.000 de programe, se concentrează asupra capacitării, învățării limbii uh, olandeze și găsirii unui loc de muncă. Plecăm însă de la situația individuală a fiecărui nou venit. Fiecare nou venit uh, va uh, realiza un plan de acțiune personal cu privire la modul în care vrea să-și asume responsabilitatea pentru propria viață. În cursul acestui program, valorile și standardele tipice pentru societățile vestice sunt discutate. Astfel, noi veniți învață care le sunt drepturile, dar și obligațiile. În cursul programului, procesul de obținere echivalență a certificării este de asemenea de mare, pentru ca noi venit să fie apți pentru un loc de muncă. Evaluarea programului arată că cei mai mulți noveniți sunt mulțumiți de acest serviciu, chiar dacă este obligatoriu și necesită un efort serios din partea lor. În momentul de față elaborăm proiecte care vizează uh, găsirea unor locuri de practică în cadrul companiilor care să multiplice efectele celor învățate în cursul Cursurile de formare vor fi puse și în practică aceste abilități care maximizează apoi și posibilitățile de angajare. În baza experienței noastre am formulat următoarele cinci recomandări. În primul rând, așa cum s-a mai spus, o intervenție timpurie este esențială. Investim într-o activare rapidă și în același timp monitorizăm sustenabilitatea programului. Este obligatoriu acest uh, program Dar pentru cei cărora li se recunoaște statutul de refugiat. Intervenția rapidă este uh, vitală atât pentru refugiați cât și pentru societate. De asemenea, cum vă spuneam, programe customizate sunt esențiale. Grupul de refugiați, grupurile de refugiați sunt uh, la fel de diferite precum societatea. De, nu putem oferi astfel un singur program pentru toată lumea, pentru că acesta ar duce la demotivare. Integrarea este un proces Uh, complex care depinde de mai mulți factori. Trebuie să acționăm pe mai multe fronturi, dar toate acestea trebuie să aibă în comun un obiectiv comun. De asemenea, este nevoie de colaborare la diferitele nivele administrative și între organizații. Și chiar dacă sună logică, în practică uh, nu este atât de ușor. Integrarea prea des uh, este privită doar dintr-o singură perspectivă. În al treilea rând, limba este un liant în procesul de integrare. Învățarea unei limbi trebuie să se facă cât se poate de, um, cu un accent pe practică, în situație zilnice, inclusiv la locul de muncă. Avem, considerăm fiecare uh, conversație ca posibilitate de a învăța limba. De asemenea, Uh, oferim și consiliere pentru organizațiile noastre partenere în uh, folosirea unui limbaj simplu pentru comunicare și, în ultimul rând, integrarea presupune eforturi atât din partea noilor veniți cât și a societății. Și aceste eforturi se fac de mulți oameni, noi veniți, dar și companii, societate civilă, servicii publice, dar și civili. Procesul există, dar uh, sau reciprocitatea există, dar nu prea este vizibilă. Oamenii trebuie să se cunoască între ei, să, se, să interacționeze fără prejudicii și să înceapă să construiască un viitor comun. Thank you and now Mulțumesc. Și acum ultima prezentare din partea introductivă, domnul Kolinski, specialist în domeniul migrației, reprezentând uh, Organizația Internațională a Muncii. Very much, Madam Speaker, and also to Mr. Bonifay, the rapporteur, and to the... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, raportorilor pentru că a invitat Organizația Mondială a Muncii la această întâlnire. Refugiații și solicitanții de azil uh, sunt o preocupare pentru noi. Standardele internaționale li se aplică, iar uh, OMI este preocupată de dimensiunea socială a fenomenului migrației. Comunitatea internațională recunoaște nevoia de a dezvolta reacții de natură umanitară la acest fenomen. La iunie, în iunie anul trecut am organizat o conferință unde s-a discutat și acest subiect Organizația noastră a acordat o mare atenție crizei refugiaților și implicațiilor acesteia pe piața muncii. Discuțiile continuă. Uh, luna viitoare vom avea o altă întâlnire la care vom invita partenerii uh, instituționali și în uh, altul reprezentant al Secretarului General ONU pentru refugiați. Noi credem că este nevoie de un cadru mai amplu de protecție pentru refugiați și am colaborat uh, de ceva vreme cu uh, în altul uh, comisariat pentru refugiați pentru a promova această idee. Credem că e foarte important să percepem, să vedem integrarea refugiaților prin perspectiva pieței muncii cu condiția asigurării unor locuri de muncă decente și menționez acest lucru în contextul recent adoptatei agende pentru dezvoltare pentru 2030, care prevede condiții decente de muncă pentru toată lumea, refugiații fiind și incluși. Știm că refugiații, imigranții și solicitanții de azil pot să aibă contribuții importante în societate cu aptitudinile, cunoștințele și talentul lor. Uh, ei pot să uh, modifice și tendințele demografice la, pe care le cunoaștem deja în Europa. Criza refugiaților este o criză a politicilor uh, care uh, de fapt nu ține de fenomenul migrației în sine, ci de răspunsul politic la acest fenomen. Lucrătorii emigranți se uh, concentrează în mod natural către țările care oferă cele mai bune condiții, precum Germania sau Suedia în Uniunea Europeană. Și asta arată cât este de important să consolidăm instituțiile pieței muncii, sistemele de informații, colectarea de date și analizele pentru care stau la baza elaborării de politici. Și, după părerea noastră, e foarte important să dezvoltăm capacitățile partenerilor sociali, angajatorii, uh, asociațiile angajaților și alte forme de organizare ale societății civile. Percepția publică a migranților, pe, a refugiaților pe piața muncii poate fi de asemenea îmbunătățită, mai ales că acum traversăm un climat uh, incert uh, din punct de vedere economic trebuie să ne concentrăm nu numai asupra refugiaților, cât și asupra societăților, comunităților în care aceștia vor fi integrați. Este foarte important uh, pentru ca discursul public să devină mai constructiv și mai constructiv pentru a evita fragmentarea pieții, pentru a asigura un tratament uh, egal pentru toată lumea. Și am să vă dau un exemplu despre ce face OMI în afara Uniunii Europene, unde avem încă provocări mult mai mari de, din acest punct de vedere. În analiza pe care am efectuat-o în Iordania și Liban, alte două state care găzduiesc numere mari de refugiați, am observat un impact foarte puternic al crizei refugiaților asupra pieței muncii, o creștere a angajării neoficiale, a muncii la negru, care a încurajat abuzul sistemului, a dus la scăderea salariilor și a afectat până la urmă pe toată lumea. În Turcia monitorizăm impactul reglementărilor adoptate recent privind permisele de muncă pentru cei care primesc protecție temporară. E vorba de zone cu o mare densitate de refugiați eh, sirieni care eh, se eh, regăsesc în comunități cu o densitate mare de populație. Reglementările respective se referă, cum spuneam, și la refugiați și la comunitățile care îi adăpostesc. Vrem să dezvoltăm o abordare uh, a integrării care să integreze, care să se uh, includă și aceste comunități pentru a elimina percepțiile negative. În 2015, numărul de refugiați care au ajuns în Europa este fără precedent. Dar uh, totuși nu se compară cu ceea ce s-a întâmplat în Iordania, uh, Liban și Turcia. Uniunea Europeană a elaborat un cadru legal relativ clar privind refugiații și solicitanții de azil și accesul lor pe piața muncii. Sigur că, de fapt, punerea în aplicare a acestui cadru legislativ este problema. În noiembrie anul trecut am organizat aici, la Parlament, un eveniment cu privire la integrarea emigranților care a reunit uh, mai multe părți uh, interesate, parlamentari europeni, reprezentând mai multe state membre, mai multe po- uh, partide politice, atât țări de tranzit cât și țări de destinație, organizații ale angajatorilor și reprezentanții ai sindicatelor, ONG-uri, și așa mai departe. Câteva mesaje clare au reieșit din această întâlnire și antevorbitorii mei l-au menționat. Integrarea refugiaților pe piața muncii presupune solidaritate. Asta înseamnă îmbunătățirea cunoștințelor, uh, informării cu privire la acești uh, oameni. Credem că Parlamentul European Uh, are un rol foarte important de jucat aici pentru a schimba percepția despre acești oameni. Am auzit uh, exemplul Germaniei, una dintre țările bine echipate pentru a face față valului de refugiați. Integrarea pe piața muncii este una dintre cele mai eficiente metode pentru a-i uh, integra pe acești oameni în societate. Cu cât uh, mai uh, repede și mai uh, ușor se întâmplă această integrare, cu atât uh, mai bine. putem încuraja fenomenul de integrare prin um, încurajarea um, negocierii contractelor colective, sindicatele și ONG-urile au un, un rol important și pot furniza servicii de sprijin um, pentru apărarea drepturilor refugiaților la locul de muncă. E foarte important să ne asigurăm că participarea refugiaților pe piața muncii nu este făcută prin decredibilizarea uh, condițiilor de muncă și a uh, liberei circulații. Emigranții uh, um, nu. Innovation and adaptation of existing tools, including techniques. Trebuie să adaptăm uh, instrumentele existente, trebuie să profităm de aptitudinile și cunoștințele emigranților, și pentru asta este nevoie de cooperarea diverselor uh, ramuri ale guvernului, între sindicate, patronate și așa mai departe. În uh, noiembrie vă vă spun că am avut o întâlnire prin care s-a stabilit o colaborare strânsă între Ministerul de Interne și Ministerul pentru Imigrație și uh, Federația uh, pentru Ocuparea Locurilor de Muncă. Deci este nevoie de o abordare guvernamentală integrată care să, integ- să includă și partenerii sociali pentru a avea un răspuns foarte Uh, omogen. Irlanda este gata să sprijine eforturile acestei comisii ale Parlamentului European și altor state membre pentru a facilita incluziunea socială, includerea socială a refugiaților și integrarea lor pe piața muncii. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Uh, we'll now proceed to... Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la întrebări și răspunsuri din partea membrilor. Doamna Iuta Steinru care cuvântul la început. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații extrem de uh, importante și impresionante din partea tuturor și vă mulțumesc, doamna Acari, pentru observațiile dumneavoastră pe final. Faptul că este vorba de valorile europene și că sunt valabile pentru toată lumea, fie că e vorba de europeni, cât și de oamenii din întreaga lume. Și din toate contribuțiile a rezultat faptul că ne aflăm acum într-un um, un fel de șpagat uh, între mai multe dimensiuni și că avem multe de învățat și în ceea ce privește integrarea pe, piețe, pe piața muncii. Cred că trebuie să luăm în serios și temerile și mi s-a părut un punct extrem de important faptul că provocarea uh, pentru societăți este de a veni integratoare. Cred că și aici trebuie să lucrăm la fel de mult ca și la facilitarea de competențe pentru oamenii care caută ajutor în Europa pentru că um, trebuie și alte boturi din societate să beneficieze de aceeași ajutor ca și refugiații. S-a vorbit de facilitarea integrării prin locuri de muncă subvenționate, dar aici sigur se pune întrebarea cum anume reacționează oamenii care uh, de multă vreme caută deja un loc de muncă în Europa, în situația în care acum s-ar trezi uh, și mai defavorizați în căutarea unui loc de muncă. Eu cred că toți oamenii care caută un loc de muncă în Europa trebuie tratați egal, fie că e vorba de europeni sau de oameni din alte părți ale lumii. Avem regiuni în Europa cu șomaj scăzut și, pe de altă parte, uh, regiuni cu șomaj ridicat, uh, alte ori uh, lipsesc chiar forța de muncă calificată. În Germania se discută despre obligația de păstrarea reședinței. Aveți boare uh, propunere în acest sens? A doua întrebare. Multe instituții, începând cu sindicate, OIM, Crucea Roșie, au multe idei și multă experiență. Există uh, chiar un schimb intens de bune practici dacă ne uităm de pildă la exemplele din Spania în ceea ce privește integrarea pe piața muncii, tematica muncii demne este iarăși una importantă. Am citit un studiu, nu știu dacă era din partea OIM, cum că refugiații din Uniunea Europeană ajung uh, din ce în ce mai des să fie tratați ca sclavii fără a beneficia de drepturile fundamentale Asta pe plan mondial. Mă tem că și în Europa situația refugiaților poate fi exploatată din ce în ce mai mult. De aceea este important să existe locuri de consiliere și să se distribuie informații cu privire la existența acestora. Avem și exemple bune cu privire la modul în care putem să ajute oamenii pe această cale. Ar mai avea și 6-7 alte întrebări, dar le voi formula în bilateral pentru că altfel mi se lungește intervenția mult prea mult sau o să revin uh, mai târziu, dacă mai e timp. Mulțumesc, nu mai avem mulți uh, coordonatorii, dar avem totuși uh, pe domnul Dominic Martin printre noi. A, mă scuzați! Doamna Lambert de la Verzi are întâi cuvântul, vă rog, doamna Lambert. Mulțumesc foarte mult! Vrem să pun câteva întrebări și să spun câte ceva, în sensul că Uniunea Europeană, de fapt, are o serie de informații din proiectul acela Equal, care se referea la cei care fac cerere de azil de acum câțiva ani și știam foarte bine uh, ce se petrece cu um, uh, educația, formarea profesională, cu um, mentor, mentorizarea la locul de muncă și așa mai departe. Deci avem date. Aș vrea să spun câte ceva în legătură cu legătura cu permisul de ședere și modul în care acesta poate să fie legat de accesul pe piața muncii, pentru că în directivă atunci când se dă protecție internațională, se poate acorda, bineînțeles, și un permis de ședere, dar numai pe un an, după aia poate fi uh, eventual prelungit, dar asta, bineînțeles, că înseamnă și birocrație. Și ce se întâmplă? Poți, într-adevăr, să intri pe piața muncii dacă n-ai decât un permis de ședere de numai un an într-o țară, asta poate să fie un obstacol. Și apoi, cât privește evaluarea competențelor acestor oameni care sosesc. Bineînțeles că mulți oameni care sosesc nu au certificate și diplome, bineînțeles, știm bine că e foarte greu să obții documente din Siria, de pildă, și asta nu e deloc surprinzător. Așadar, cum să facem? Să avem uh, o metodă mai sistematică de evaluare a Uh, competențelor, depinderilor acestor oameni ca să le ușurăm accesul pe piața muncii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marta, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Tematica acestei reuniuni, incluziunea socială și accesul pe piața muncii a refugiaților. Am ascultat cu multă atenție cele șase prezentări, foarte interesante, de mare calitate, dar cam uh, toate merg în aceeași direcție, adică refugiații, imigrația reprezintă o șansă pentru Europa și că ar fi păcat să nu profităm de calitățile celor care ni se alătură. Iată, Europa a devenit uh, țara unde curge lapte și miere. Dacă ar fi așa de simplu, dragi colegi, de ce mai discutăm despre asta, despre această problemă astăzi, aici și acum? E clar că nu e nici simplu și nici ușor de găsit o soluție. Cât privește refugiații, nu s-a făcut totuși uh, o distinție până la urmă. E vorba de refugiați politic sau e vorba de refugiați economici sau poate chiar teroriști care folosesc filierele imigrației pentru a pătrunde în Europa. Anumite țări au fost victime deja anul trecut, în 2015. Doamna Cari a spus foarte bine, refugiații sunt înainte de toate oamenii dezrădăcinați, oameni pro cu probleme. Avem probleme cu interpretarea poloneză. Da, merge. Acum puteți să continuați, vă rog. Doamna Cari, spuneam, a spus pe bună dreptate că refugiații sunt dezrădăcinați, sunt uh, cu pro- au probleme, uh, nu au familii lângă ei și doresc să-și regăsească aceste familii, să se întoarcă acasă. Deci aș dori ca Europa ce să facă mai mult decât orice, să-i ajute pe acești oameni să se întoarcă în țările lor, ca oamenii aceștia uh, să uh, recapete zâmbetul pe buze și să redevină fericiți. Am vorbit despre integrare, dar n-am vorbit despre asimilare. Pentru că cine vin, zice asim, integrare, și, și doamna care i a spus, uh, când spunem integrare, spunem revendicări și uh, spirit de comunitate uh, sau retragerea sânului comunități. De asemenea, s-a vorbit despre un nou început, dar nou început nu înseamnă integrare, înseamnă pur și simplu să accepti cutumele și obiceiurile din țara în care ai sosit, așa cum se întâmplă în Statele Unite, în Australia, acolo unde uh, aceste concepte sunt foarte diferite față de ceea ce se întâmplă în Europa. Și îmi pare rău, am vorbit mult uh, aici despre revendicări. Vreau, trebuie, trebuie, voi trebuie să faceți. Trebuie ca cetățenii europeni să se adapteze dar nu prea am auzit mulțumiri. N-am auzit uh, uh, bravo, Europa ne-a, ne, ne -a primit, uh, suntem uh, recunoscători și cred că locuitorii de la Köln uh, sunt, uh, au altă impresie despre această primire și despre această generozitate acum. De asemenea, am auzit ce a spus și reprezentantul Germaniei, dar Germania este un caz aparte care nu poate fi absolut deloc comparat cu restul Europei. Uh, Germania are nevoie de mână de lucru, pentru că are o problemă de demografie. Nu e deloc așa în alte țări, mai ales în Franța, unde avem 6 milioane de șomeri, vreau să vă reamintesc, și în Franța, pe lângă acei 6 milioane de șomeri, mai avem și o altă problemă, o problemă recurentă, aceea a, a acelor periferii a, cu probleme, acolo unde nu s-a întâmplat niciun fel de integrare. Iar domnul Sumauro a spus Europa, 28 de țări, 28 de sisteme economice și sociale diferite. Deci, o soluție ca la pod, așa cum a spus ultimul intervenient, nu cred că există și nici nu cred că o veți găsi vreodată această soluție unică. În sfârșit, aș spune, aș repeta că imigrația este o dramă și că primele victime ale Uh, imigrații sunt imigranții, imigranții îns, înșiși. Uh, Decese. Mediterana a devenit un cimitir. Probleme de locuință, probleme proaste, uh, exploatare, mafia. Și iarăși vă citesc, domnule Sumaoro, pentru că a spus pe bună dreptate că imigrația este sclavia timpurilor moderne. Iată ce se întâmplă. Sunt oameni pe care îi primim, dar îi primim ca să exploatăm. Pe când ar trebui, așa cum am spus, să-i ajutăm să se întoarcă înapoi acasă la ei. Și, în concluzie, ascult aici ce spuneți de o oră jumătate, dar vorbiți ca și cum nu rezista nimeni în Europa, niciun popor, nicio națiune. De ce să nu ținem cont de cetățenii europeni, de părerea lor? De ce ar fi ei de acord cu ceea ce hotărâți dumneavoastră? Nu mi se pare așa de simplu pe cum pare. Vă rog frumos să reflectați și la asta și vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Moran Chartier urmează. Mulțumesc, doamnă președinte. Partidul Popular European uh, a mai dezbătut pe această tematică și îmi pare rău că nu ați respectat ordinea grupurilor politice și că nu ați dat cuvântul PP-ului când trebuia să-i dați cuvântul. Și sper că nu se va mai întâmpla așa ceva pe viitor. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere. Bineînțeles că am văzut în prezentările care au fost făcute că Europa reprezintă un far, o speranță pentru toate poporele, poporele mai ales pentru valorile pe care ea le încarnează și cred că tocmai aceste valori trebuie să fie promovate de noi toți pentru a lupta împotriva oricărei forme de xenofobie care este așa de evidentă când vine vorba de migranți. Aș saluta, în primul rând, ceea ce s-a spus aici în legătură cu participarea societății civile și a ONG-urilor. și chiar cred în ceea ce spun. Statele au un rol aparte de jucat în acest sens, dar ONG-urile reprezintă mobilizarea societății civile și este foarte important ca această mobilizare să se bazeze pe acțiunile cetățenești și să nu fie o mobilizare cumva impusă, ci să fie una spontană iar eu am o serie de exemple de pe teren care mi arată că ONG-urile se mobilizează uh, și activitatea lor este esențială în reușita procesului de integrare și vreau să spun că nu vom reuși doar cu politici naționale sau europene fără să implicăm uh, pe cei de la bază în societatea, societatea civilă. De asemenea, am ascultat cu interes ceea ce a spus reprezentantul Agenției Federale Germane în ceea ce privește acele trei aspecte care trebuie să fie gândite simultan, învățarea limbii, pregătirea pentru un loc de muncă și calificarea profesională. Deseori, le, le eh, luăm pe rând aceste elemente, dar cred că este important ca ele să fie realizate simultan, împreună, astfel încât să se scurteze timpul acestei integrări la locul de muncă. Așadar, în aceste condiții, aș adresa o întrebare a agenției respective. Formarea specifică a acelor persoane care într-o firmă sunt pregătiți să-i ajute pe cei cu alte culturi care sosesc în firma respectivă, pentru că în Europa avem uh, niște probleme, pentru că avem niște servicii de uh, însoțire sau de ajutare persoanelor care intră pe piața muncii, agențiile de plasament, dar care sunt uh, pregătite numai pentru situații pur naționale, nu sunt pregătite ca să uh, se ocupe de persoane străine, ca să zic așa. Aș dori ca inclusiv la centrale telefonice să poată să se vorbească în mai multe limbi și să existe o primire așa cum trebuie în agențiile de plasament pentru persoane de alte culturi. De asemenea, apreciez ceea ce s-a spus aici în legătură cu mobilizarea rețelelor. Eu văd ce se întâmplă în teritoriu. Și acolo rețelele acestea, activitățile astea sunt foarte pregnante. Însă, mai văd un lucru ce se întâmplă când copiii de migranți care merg la școală. Vedem că încep să se creeze rețele pentru că acești copii merg la școală. Însă, o altă problemă apare pe teritoriu, așa cum o văd eu. Și mi-ar place să știu ce credeți dumneavoastră, mă refer la cei e, eh, din prezidiu. Centrele de primire care mobilizează ONG-urile, care mobilizează școlile și toate rețelele aferente, trebuie apoi să se ocupe și de integrarea profesională. Dar aceasta nu se întâmplă neapărat în momentul în care, în același loc în care este și centrul de primire. Deci atunci e nevoie de a ne gândi că probabil că persoanele vor găsi un loc de muncă în altă parte, va fi nevoie să se deplaseze în altă parte uh, și ei uh, trebuie să o ia de la capăt, e nevoie de un centru pentru a însoți pe cei care merg în celălalt oraș unde au găsit un loc de muncă, ei și copiii lor la școlile respective. Nu știu ce se întâmplă în alte țări, însă în țara mea aceasta a doua primire sau sosire nu este pregătită. Deci e nevoie de o o abordare politică aici. Și în sfârșit, și cu asta termin, cred că cu toții trebuie să uh, accelerăm eforturile de comunicare față de mass media. Ce aud eu în mass media nu seamănă deloc cu ceea ce am auzit în această dimineață și tot ce apare în ziare, în mass media, uh, reprezintă cumva o soluție de facilitate, exasperare, xenofobie și așa mai departe lucruri contrare valorilor europene și cred că Europa are și această misiune, anume de a-și crea o altă imagine și a crea o altă imagine a primirii pe care noi o facem acestor migranți. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, thank you, uh, Madame Moraș. Mulțumesc, doamna Morașatie. Atunci când este vorba de lista de vorbitori, după cum știți, dăm prioritate coordonatorilor, iar coordonatorul dumneavoastră nu este aici și trebuie să dispunem de informația cu privire la cine îl înlocuiește. Așa funcționează de obicei, însă sigur că putem face excepții dacă se dorește. Acestea fiind spuse, am să dau cuvântul domnului Man, care este raportor din Umbro. Da, mulțumesc foarte mult. Mă bucur că avem astfel de audiere aici. Cei șase experți au evidențiat în primul rând un lucru. Nu au spus decât doar ce trebuie să facem, ci ce se și face deja în statele membre la diferite nivele. Domnul Miller a arătat de fapt foarte clar ceea ce face Agenția pentru Ocupare în Germania este strategie și nu acționism. Știu că există oameni care spun că lucrurile să meargă mai repede și avem nevoie de mai mulți oameni, dar nu poți să-i pui la cuptor și să-i coci. E nevoie de mai mult timp Um, ce se întâmplă în statele membre, nici măcar n-ar fi putut uh, în parte fi pus în aplicare fără ajutor voluntarilor. Aș dori să mă concentrez asupra unui aspect. Personal, am văzut în lagăre, dar și în instituțiile pentru minori neînsoțiți, refugiați neînsoțiți, am discutat cu sirieni și uh, ei spun, da, trebuie să învățăm uh, limba, dar familia noastră este în Alepa. Mi-aș dori ca extremiștii care uh, populează internetul să se întâlnească o singură oră cu acești oameni ca să uh, pună capăt acestei atitudini, să vadă despre ce este vorba, uh, de fapt. Nu sunt mărfuri, sunt oameni și sunt recunoscător tuturor celor care Um, vor să existe o schimbare. În ceea ce privește cursurile de limbă, s-a schimbat ceva, însă există câteva țări care spun că cei care profită de astfel de cursuri de limbă să, profi, să, să să um, contribuie la costuri, ceea ce nu e acceptabil. Iar atunci când se învață o limbă, nu trebuie să înțelegi oare care sunt și valorile unei societăți, cât de importantă este toleranța, ce este democrația, pentru că n-au învățat aceste lucruri în țările lor. Și rolul femeii, de asemenea, aici uh, nici mai trebuie să fac, vin cu alte explicații. Deci, ideea e oamenii să nu cunoască doar limba pentru a putea să se integreze pe piața muncii, ci trebuie să se evite aceste societăți paralele, fără excluziune, acesta este un lucru important. A doua întrebare. Handelt bei uns, da sollte mindest... Ți-a spus că cel puțin în Germania salariul minim ar trebui um, ar trebui să se anunțe la salariul minim pentru Germania, dar iată că aici nu facem decât să punem o confruntare uh, anumite pături sociale cu refugiații. Este drumul uh, greșit. Cred că trebuie să avem grijă că oamenii să capete un salariu uh, corespunzător. Și încă o întrebare. Există câteva state membre, așa cum spunea și domnul Müller, unde se uh, constată care sunt competențele. Uh, vrem să vedem ce competențe au cei care au venit. Da, aveți și experiență, aveți și cunoștință, dar multe domenii nu e suficient. Și atunci este important să oferim și uh, cursuri practice sau practic, ucenicii în întreprinderi. Da, mulți spun că vreau, vor un loc de muncă rapid și înțelegem acest lucru, pentru că trebuie să trimită bani înapoi celor care uh, au făcut posibil ca ei să fugă spre Uniunea Europeană, e clar, dar fără o calificare și fără o practică corespunzătoare pentru că se vadă ce competențe și calificări există, nu se poate. Și trebuie să înțeleagă acești oameni că nu este o strategie de respingere, ci tocmai din potrivă ca să aibă un viitor atunci când ajung pe piața muncii. Mulțumim mm, și dumneavoastră celor prezenți aici pentru treaba excelentă pe care o faceți. Thank you, Mr. Mann. Eh, Mulțumesc, eh, domnule Mann, domnule Balast. Euh, je voulais d'abord quand même... Euh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să reacționez la ce spunea domnul Martin. Există un risc de infiltrare a teroriștilor printre refugiați. Sigur, trebuie să fim atenți la asta. Și spunea că Dovada uh, este în atacurile teroriste din 2015. Uh, eu vreau să vă spun că ce s-a întâmplat în 2015 în Franța, crimele oribile la care am asistat, uh, n-au nimic în comun cu refugiații. Era vorba de autorii atentatelor născuți și crescuți în Europa. Deci trebuie să fim foarte atenți ce spunem cetățenilor? Nu trebuie să confundăm lucrurile. Se vorbea de asemenea despre uh, uh, elitele politice ne apelează acum la demagogie pentru a ne antrena în uh, situații absolut intolerabile. Uh, se spune să-i ajutăm uh, să se întoarcă la ei acasă. Da, de ce nu? Dar uh, întâi trebuie să ne asigurăm că situația din Siria, din Irak se stabilizează. În mm, situația de degradare actuală, geopolitică a Orientului Mijlociu, nu putem să spunem uh, acestor populații nu sunt probleme serioase, domnilor și domnilor, vă rugăm să vă întoarceți acasă. Nu sunt decât cuvinte Iertați-mă că vă întrerup, iar sunt probleme de interpretare în toate limbile, se pare. A, nu. Puteți continua, domnule Balos. Deci trebuie să avem grijă, sunt cuvinte periculoase. Realitatea concretă, domnule Marta, dincolo de aceste uh, nelinici, nu veniți cu nicio soluție, cu niciun răspuns. Nu faceți decât să criticați unele decizii fără să spuneți ce am putea să facem. Dezbaterea pe care o avem acum e foarte importantă cu privire la integrarea socială a refugiaților. Un element absolut necesar. Dacă populațiile europene au sentimentul că această integrare a refugiaților este o creștere a concurenței sociale neloiale care va duce la scăderea salariilor, mai ales pentru refugiați. Uh, dacă oamenii se simt amenințați în statutul lor, uh, atunci uh, e clar că s-a născut un, un soi de rasism îngrozitor. E foarte important ca piața muncii să acorde condiții egale și trebuie să vedem la o convergență între statele membre, astfel încât uh, fiecare stat membru să primească în condiții demne acești, acești oameni, <clears throat> să facă eforturi de formare de uh, profesional acolo unde uh, este nevoie, dar nu trebuie să creăm acum un fel de subproletariat care să amenințe echilibrul social. Mulțumesc! Mulțumesc. Helga Stevens are cuvântul. voorzitter en Mulțumesc, doamnă președinte și dragi colegi. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, experților pentru opiniile lor. Am primit multe sugestii și S-au făcut și propuneri bune pentru o politică europeană de integrare. Mă bucur în special de faptul că aici s-a pus accentul pe o acțiune orizontală, pentru că asta lipsește în momentul de față în Uniunea Europeană. Asta ar fi un real progres dacă am putea ajunge la așa ceva. Mă bucur să aud că integrarea presupune simultan drepturi și obligații. Instituțiile trebuie să investească în integrare, dar pot să formuleze și o serie de așteptări la adresa refugiaților. Cum văd experții această obligație de integrare? Cum ar trebui pusă ea în aplicare? Și mi-a mai sărit în ochi faptul că s-a spus că nu toți refugiații trebuie priviți la fel și că fiecare caz în parte trebuie tratat separat. Este de importanță capitală ca și calificările individuale ale fiecăruia să prevaleze pentru ca să beneficieze de o consiliere aferentă și astfel să poată ajuta la acoperirea uh, Uh, la vacante de pe piață, dar în explicațiile dumneavoastră a lipsit un aspect în ce măsură se ține cont de oamenii cu dizabilități și cum am putea face progrese și în acest domeniu. Oam... Surzilor, de pildă, pentru ei este mai dificil să profite de aceste oferte. Uh, în Africa și în Orientul Mijlociu există multe tipuri de dizabilități care nu le permit acestor oameni să profite de posibilități de um, pregătire și formare și trebuie să luăm legătură și cu acești oameni. Pentru aceștia este important să poată beneficia de o pregătire specifică individuală. Știu că este un punct slab în multe țări și în țara mea, Belgia refugiații ar trebui să poată avea contact cu oameni cu o pregătire similară din uh, țara respectivă, oameni care, de exemplu, cunosc limba semnelor, pentru că acest lucru facilitează integrarea. Același lucru este însă valabil și, la refugi- și în cazul refugiaților fără dizabilități. Și apoi, ce eforturi suplimentare se fac în favoarea refugiaților uh, cu dizabilități, în special cei surzi, în ce măsură sunt uh, implicate și organizații de profil. Există experiențe în Germania în acest sens, cum poate Europa să-i susțină aceste demersuri și da, și eu susțin o integrare rapidă. Procedurile de azil din Europa sunt uh, sau scurtat, însă măsurile respective trebuie să poată fi puse în aplicare mai rapid. Aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Stevens, Sven Schulze. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc experților de aici, au fost uh, a fost o audiere foarte interesantă. Înainte să-mi formulez întrebarea, cred că n-ar trebui să lăsăm în picioare lucruri care nu sunt adevărate și vreau să reacționez la ceea ce spunea un coleg. În Germania uh, avem refugiați nu pentru că avem o problemă demografică, ci pentru Germania a început cu ani în urmă să facă reforme structurale, Dați o căutare pe Google cu Schröder Agenda 2010 și uh, veți găsi răspunsul. Două întrebări. În primul rând, uh, salariul minim și efecte asupra pieței muncii și mă refer aici concret la ceea ce spunea colegul din Germania. Eu însă nu sunt pentru o renunțare așa paușală la salariul minim. Totuși, săptămâna trecută am avut posibilitatea să discut cu mulți întreprinzători din landul din care vin eu, și acolo uh, există o cerere de forță de muncă calificată, unii ar uh, angaja și migranți, dar nu au posibilitatea să plătească salariu minim, pentru că calificările necesare nu există din partea refugiaților. Și apoi, întrebarea este dacă prin uh, această temă a salariului minim nu s-ar putea ajunge și la o creștere a muncii la negru, dacă nu se renunță, și în ce măsură se impune o discuție cu privire la situația oamenilor cu o calificare foarte scăzută și uh, Mm, care, datorită salariului minim existent din Germania, nu vor putea să se integreze pe piața muncii. Poate că temporar s-ar putea renunța la salariul minim, așa cum se poate în Germania și în cazul șomerilor pe termen lung. Mm, știu că este și o procedură foarte birocratică. În al doilea rând, aș dori de asemenea să întreb pe colegul din Germania atunci când s-a spus că în cazul refugiaților trebuie, sau căutarea de locuri de muncă de către aceștia, ar trebui să verificăm dacă nu există și șomer german care ar putea îndeplini aceste cerințe. Care sunt uh, uh experiențele dumneavoastră în acest domeniu, această um, regulă de a privilegierii? Mm, e chiar o problemă să se facă această verificare? pentru că așa mi s-a spus. A treia temă, care este de actualitate în Germania, se referă la bugetele sociale și finanțările din Europa, precum FSE. Au întrebat acum câteva luni pe doamna comisar Tyson, care este părerea dânsei cu privire la o eventuală folosire a fondurilor europene pentru integrarea refugiaților pe piața muncii, iar răspunsul dânsei a fost acela că fiecare linie de finanțare care există ar trebui folosită, dacă se poate, și eu vă întreb cum folosiți uh, aceste surse de finanțare și dacă ați avea, uh, să spunem, doleanțe în ceea ce privește îmbunătățirea acestor aspecte pentru Bruxelles. Mulțumesc, doamna Pieca. Mulțumesc, doamnă președintă. Este vorba de doamna Iazleovietca. Am cer scuze pentru faptul că am întârziat, dar eram la vot în altă comisie îmi cer scuze pentru că știu că acest subiect al refugiaților este extrem de important, atât pentru societățile uh, din Europa, cât și pentru refugiați. Și cred că niciuna din părți nu a fost uh, pregătită să vadă ceea ce se întâmplă de fapt în, pe continentul nostru. Elizabeth a subliniat un lucru foarte interesant. Cum sunt pregătiți uh, oamenii care oferă formare pentru refugiați sau comunicare? Eu am fost foarte surprinsă când în vară refugiații care ajungeau în Ungaria și erau foarte nefericiți că nu se pot mișca liber în Europa, pentru că doar sunt în Europa și doar pot să meargă în orice țară. Pentru mine a fost un semn că nimeni nu a pregătit uh, serviciile care aveau de-a face cu refugiații la momentul respectiv, uh, să le explice refugiaților că abia trebuie să facă cerere, să fie recunoscuți ca uh, refugiați și că de fapt în momentul acela se află ilegal pe teritoriul Europei. Și vă întreb dacă faceți ceva pentru a informa pe refugiați de la primele clipe de prezență pe teritoriul european, care le sunt drepturile, obligațiile, cum se pot pregăti, pentru că eu cred că lipsa acestor informații face ca ei să aibă dificultăți în a înțelege situația. Ceea ce duce la agresiuni de ambele părți și cred că noi ar trebui, în special, să încercăm să ne înțelegem reciproc și apoi, în al doilea rând, cum pregătim societățile din Europa să înțeleagă și să accepte, accepte situația. Eu vin din Polonia, o țară care nu are experiență precum Franța sau Italia cu refugiați, în special cu refugiați din Africa. Iar situațiile la care am asistat la Paris sau la Köln fac ca societatea din uh, Polonia să se teamă. Avem câțiva refugiați, dar vedem că școlile, administrațiile locale nu sunt pregătite. Am putea vorbi cu cetățenii să îi convingem că merită să coopereze. Mă întreb dacă o acordați atenție și acestui lucru în țări precum a mea, unde nu există experiență cu refugiații și cu integrarea, pentru că integrarea trebuie să fie dorită de ambele părți. Mulțumesc, domnul Mulțumesc foarte mult și eu sunt polonez, dar am o părere oarecum diferită. Sau poate că asta este impresia mea. Sigur că dezbaterea este una interesantă și necesară. Totuși, audierea nu a dus la calmarea mea. Din potrivă, am senzația că aici se vorbește așa, de dorințe. Tot ce se spune e drăguț, integrare, calificare, dar realitatea e diferită. Deseori realitatea este crudă și dramatică, atât pentru migranți cât și refugiați, dar și pentru cetățenii Europei. Fiecare țară are propria tradiție, istorie, identitate națională. O integrare în lipsa asimilării este o utopie aș dori să vă reamintesc ordinea milei. În primul rând, iubire și siguranță pentru familie, iubire și siguranță pentru țara ta și apoi pentru alte comunități. Și câteva întrebări acum. Cum să diferențiem uh, între un refugiat și un solicitant de azil? Ce criterii se aplică pentru identificarea statutului? se analizează motivele migrației. A doua întrebare. Oare putem să ne imaginăm câte milioane de refugiați ar trebui să mai migreze pentru a pune capăt fenomenului. Pentru că în amploarea actuală, pentru că migrație va exista întotdeauna. A treia întrebare. Cum putem să vorbim de integrație pe piața muncii dacă nu putem face această integrare în propriile țări? Și, în fine, e nevoie de o dezbatere pe această temă mai necesar este să înfăptuim acțiuni concrete, totuși trebuie să îi ajutăm pe oameni acolo unde se află, la sursă, să abordăm uh, cauzele și nu efectele. Această situație este foarte dificilă pentru noi, pentru că nu va exista niciodată o asimilare dacă nu minimalizăm motivele migrației. Mulțumesc, doamna Agea. Eu, sinceramente, mi Sincer vorbind, pentru mine mi-e dificil să intervin acum după cele auzite, pentru că mă întreb ce sens are să fii deputat într-un loc unde se întrunesc 28 de state membre complet diferite unele de altele, care și afișează unitatea acestei Europe, doar pentru că atunci când uh, adulmecăm un pic uh, pe din afara acestei lumi în care trăim și care mai este liniștită și dintr-o dată avem de-a face cu panica și vorbim de stratificarea tipului de iubire. Dar iubirea e iubire, nu există uh, iubire diferită, fie că e vorba de patrie, de familie, niciun fel de integrare n-ar trebui să excludă pe cineva. Acesta ar trebui să fie principiul și dacă nu suntem de acord cu acest uh, lucru, atunci nu văd de ce ne mai aflăm aici nu avem model de integrare pentru că suntem închiși, obtuși și nu reușim să ne uităm uh, uh, în afara pro- propriului cerc de interese. Integrarea are nevoie de o abordare olistă. Atâta timp cât nu aveam de face cu acest lucru, cu toții am fost pentru noi toți a fost ușor să spui, da, suntem de acord, ne susținem în Europa, doar pentru că după o săptămână fiecare să-și construiască propriul zid și uh, iată că acest principiu al solidarității a fost uh, împiedicat. Iată că acum ne împotmolim în cea mai mare imobilitate care a, pe care a parcurs-o Europa în ultimii ani. Și de ce nu funcționează? Pentru că toată povara acestei probleme, care este de fapt nu o, o nu e o problemă, pentru că a gestiune 60 de milioane într-o lume de 6 miliarde, Uh, vedem că proporțiile se schimbă, dar a, a lăsat doar statele care sunt cele mai slabe să gestioneze acest lucru. E Iată o dovadă că lăsăm să trăiască oameni în condiții nedemne. Aș întreba care este situația în centrele de primire. Noi, sigur, trăim într-o lume comodă, dar să ne dăm seama de unde vin acești migranți. Și haideți să diferențiem între cei care fug de terorism și de război pentru că facem o eroare de neiertat dacă confundăm două lucruri care sunt complet diferite. Și dacă nu învățăm să uh, vedem lucrurile și altfel decât uh, la noi, unde am fost obișnuit cu, unde suntem obișnuiți cu siguranța. Italia s-a confruntat cu acest uh, lucru. În Belgia, aici, comunitatea italiană este integrată. Nu mi se pare că au apărut probleme. Chiar am venit cu o valoare adăugată. Mă refer la italienii care au venit să lucreze aici în mine. De asemenea, populația Poloniei e extrem de bine integrată în Statele Unite. Nu cred că se poate nega acest lucru și uh, Iată că nu cred că puteți spune că nu știți ce înseamnă emigrarea, pentru că a trăit-o așa cum au trăit-o și bunicii mei. Nu am fost uh, întotdeauna tratați foarte bine atunci când am plecat din țările noastre, și, dar am fost întotdeauna o resursă. Unor au fost mai bine, altor mai puțin bine integrați. Însă noi trebuie să vedem acum cum decidem să abordăm această problemă, dar dacă ne închidem cu scuza că ne e frică de ceea ce se poate întâmpla, atunci uh, nu are niciun rost să stăm aici și să pălăvrăgim, nu are niciun rost. Thank you. I'll give the floor to Madam Kienge. Doamna Kienge are cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această reuniune atât de importantă care ne permite să aprofundăm și să vedem împreună cum să facem împreună pentru a uh, integra mai bine refugiații. Îmi pare rău că am venit mai târziu pentru că a trebuit să merg în altă parte, dar uh, o să aud, o să ascult mai bine zis înregistrările acestor intervenții pentru că mi se pare că e vorba de prezentări foarte importante. Eu sunt raportor pentru un raport de inițiativă în ceea ce privește Marea Mediterană, abordarea globală, holistică a fenomenului migrator. Și astfel aș dori să aduc și eu contribuția mea pe această tematică, pentru că această tematică apare um, foarte bine raportul nostru de inițiativă. Gestionarea fenomenului migrator înseamnă, în primul rând, căi deschise de migrație legală, uh, licită în Europa. Europa poate astfel să pună în aplicare principalele patru libertăți de circulație. Problemele pe care Europa le are în legătură cu mâna sa de lucru uh, înseamnă că conținutul nostru trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca uh, lucrătorii din țările terțe să poată să uh, aibă acces pe piața muncii. S-a condamnat orice formă de exploatare a migranților de către multe organizații internaționale. Iar această infracțiune trebuie să fie identificată și echivalentă cu cea de trafic de ființe umane. Trebuie ca directiva 2009 per 52 să fie aplicată pe deplin cu sancțiunile respective împotriva angajatorilor care fac așa ceva și dorim și o protecție suplimentară victimelor acestui trafic care uh, pot să fie astfel identificate în cursul anchetelor. Sperăm că Comisia va veni și cu o propunere um, vis-a-vis um, -vis de ceea ce am propus noi la LIBE și să modifice acel blue card, cartonaș albastru, uh, care trebuie să fie un instrument suficient de ambițios și care să acționeze asupra provocărilor prezente pe piața muncii în diferitele noastre state membre. Cu toate acestea, deschiderea de canale de intrare legală a migranților pe teritoriul UE trebuie să fie soțită de măsuri politice uh, ambițioase pentru integrarea, în primul rând, a uh, imigranților și apoi pentru a le permite refugiaților și o liberă circulație. Cred că integrarea este cheia succesului unei viitoare politici comune de migrație și trebuie să înțelegem că provocarea actuală este aceea de a găsi o abordare care prioritar să viteze integrarea fluxurilor de migranți în țesutul social, economic și politic al țărilor de primire, care să le garanteze acestor persoane nou sosite drepturi analoge cu cele de care se bucură cetățenii europeni și vreau să reamintesc că principalul instrument de integrare îl reprezintă munca și de aceea cerem statelor membre să aplice corect articolul 15 din directiva de primire și să permită accesul pe piața muncii a beneficiarilor de protecție internațională și vorbesc despre acces pe piața muncii după 9 luni de la depunerea cererilor. Și în ce privește sistemul european de azil, și știu că s-au pus aici niște întrebări, am analizat acest sistem și este foarte clar că status quo nu poate mai, să mai fie menținut. Pentru că trebuie să vedem cui revin procedurile uh, de primire, prima țară de intrare, existența legăturilor familiale, toate aceste aspecte de fapt nici nu se aplică pentru că primul criteriu este cel mai important în regulamentul de la Dublin și anume primul punct de intrare pe teritoriu. Iată, uh, pe de altă parte, munca noastră în raport am uh, cerut statelor membre să contacteze um, familiile și să pună mai mare accent pe adevărata regrupare familială dacă este cazul și să nu fie um, folosite alte criterii. Dar, bineînțeles că mai există și un aspect uh, al muncii transfrontaliere, pentru că astăzi se pune în discuție uh, munca transfrontalieră, pentru că se pune sub semnul întrebării însăși existența Schengen în condițiile în care toate acestea ne vor uh, ajunge din urmă cu efect de bumerang și pe noi aceste probleme dacă se uh, uh, anulează toate libertățile de circulație a lucrători, ale lucrătorilor, ale serviciilor, ale bunurilor, ale resurselor pe continentul nostru și trebuie să ne gândim foarte bine la asta și să și comunicăm bine pentru a informa instituțiile noastre și pentru a informa și pe cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și mulțumesc tuturora pentru întrebări, intervenții. Aș da cuvântul acum uh, invitațiilor noștri. Trebuie să fiți foarte succinți și, și să înțelegeți uh, sau să știți cum interveniți cu o întreba, la răspuns la o întrebare, o observație, la obiect – îi dau cuvântul doamnei Acari de la Consiliul Național pentru Refugiații Sirieni și care reprezintă și orașul Mariestad. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, întrebări și răspunsuri. Despre asta este vorba, asta am spus și la început. Întrebările trebuie să fie puse pentru ca să înțelegem mai bine situația ce se întâmplă cu europenii care nu au loc de muncă astăzi și pe de altă parte dorim să integrăm pe piața muncii pe refugiați și asta uh, arată ca și cum refugiații ar avea vreo, un avantaj, vreo prioritate față de ceilalți. Nu, pur și simplu trebuie să li se dea acestor refugiați, migranți, acele capacități care să îi permite să fie competitiv pe piața muncii și apoi să se abordeze toată problema șomajului de la un capăt la altul. E important să ajutăm pe acești oameni ca să pătrundă pe piața muncii, pentru că aceste persoane doresc să câștige bani, nu numai ca să-i ajute pe cei care au ajutat să vină în Europa, dar vor să fie contribuabili să fie la fel ca ceilalți eh, ca cetățeni care contribuie să aibă același statut social și să spună în sfârșit dau și eu ceva societății, nu numai tot primesc servicii și bani. Dacă cereți sau întrebați eh, unui, pe un refugiat, pe un azilant dintr-o tabără de refugiați de ce are nevoie, zice așa, cursuri de limbă, informații despre țară și perspectivele viitoare și apoi acces pe piața muncii, chiar și muncă voluntară. Și de îndată ce azilantul primește permis de muncă, trebuie știut că se poate ajunge într-o situație în care el poate să aibă teoretic dreptul uh, la muncă, dar nu îi dă nimeni de muncă, de lucru. Noi nu credem că angajatorii se află de partea cealaltă a baricadei. Uh, baricadei. Însă uneori sistemul face uh, că um, angajatorii au un statut dificil pentru că salariile sunt prea mari. Și de asemenea se reproduce un fel de ierarhie ca în școli și asta se reproduce în școli, la locul de muncă. Unii spun Uh, unii spun uh, sperăm ca Europa să-și asume răspunderea pe plan politic și sperăm să se găsească soluții pentru criza siriană din Siria și să ne asigurăm că oamenii nu mai vin aici după ce se rezolvă problemele din Siria. Pe cât, cât privește cei pe care dorim să-i trimitem înapoi, vreau să vă spun, oameni buni, hotărâți-vă ce vreți să faceți. Vreți să integrați pe noi sosiți sau vreți să-i trimiteți înapoi? Trebuie să știți ce vreți. Și trebuie să existe voință politică, e nevoie de claritate. Și bineînțeles că mulți se vor întoarce acasă, dar nu puteți să-i forțați să facă treaba asta. Dacă ei doresc să se integreze, ajutați-i să integrească. Cei care nu pot sau nu vor să intre în această uh, logică, să se întoarcă acasă acasă la ei. Uh, societatea civilă face multe în acest sens și oferă mult sprijin în reacția oamenilor uh, localnicilor care ne ajută îi determină pe ceilalți să creadă că e o idee bună. Haideți să-i ascultăm și pe aceștia. Cât privește cursurile de limbă, eu uh, conduc un proiect în acest sens în regiunea mea avem patru profesori, profesori de meserie, care predau 8 ore pe săptămână, avem 800 de cursanți și peste 4 luni, așa, după muncă intensivă, o să dea examene de limbă și să arate că pot să intre mai ușor astfel pe piața muncii după ce primesc statutul de azilant. Deci, oamenii au nevoie de mai mult sprijin, de mai mult ajutor. Dacă guvernul ajută astfel cu contribuții sociale, atunci rezultatele vor fi pe măsură. Mulțumesc! Domnul Müller, de la Oficiul de Coordonare pentru Migranți, Azilanți, Agenția Federală din Germania. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, uh, uh, doamnă președinte. Mi s-au pus aici o serie întreagă de întrebări și o să încerc să răspund cât mai bine posibil. Eu uh, am un birou aici la Bruxelles și puteți să mă contactați în continuare. Un mesaj pentru important pentru mine este egalitatea de, de, de tratament, de, de, care, de unde decurg alte lucruri. Și este logic. Nu numai pentru că avem o obligație juridică în acest sens. Nu contează că e vorba de locuri de muncă subvenționate sau de altceva, sau că se pune accentul pe handicapați uh, și așa mai departe ceea ce contează cel mai mult este să nu se facă diferențe. Atunci, atunci când îndeplinești condițiile ca să ai un loc de muncă subvenționat, nu mai contează dacă ești german uh, la șomaj, dacă ești uh, spaniol sau dacă ești refugiat. Uh, nu mai contează. Dacă se îndeplinesc criteriile, asta este cel mai important și aici se leagă și de salariul minim. Sunt lucruri pe care legiuitorul le-a preconizat, dar a lăsat și o marjă de manevră, de flexibilitate. De altfel, noi avem echipe specializate care se ocupă și de persoanele cu traumatism sau care au nevoi specifice pentru a putea ca și acestea să se interesul pe piața muncii nu este uh, sistematic, dar aceste servicii există. Ce privește obligația de ședere pe teritoriu, există păreri pro și contra. Există riscul ca să se creeze adevărate ghetouri. Um, am vorbit despre acele periferii din orașe, banlieue, din Franța. Nu asta ne dorim. Nu. Uh, e nevoie ca să existe în anturajul fiecăruia exemple concrete în legătură cu ce fel de locuri de muncă sunt accesibile și să pune accentul pe rețelele personale. Uh, mit. În ceea ce privește bunele practici, schimbul trebuie să fie bilateral cu alte agenții de ocupare, însă vă spuneam că există și o rețea europeană a agențiilor de ocupare care a fost instituționalizat și printr-o decizie a dumneavoastră pentru care doresc să vă mulțumesc și există un schimb formal de bune practici în această rețea. În ceea ce privește constatarea competențelor, aici aș vorbi de uh, <clears throat> modalități vizuale, uh, modalități practice la locul de muncă, dar și online. Pentru restul nu mai ajunge timpul. Eh, eh, Mulțumesc, domnule Avo, din partea Crucii Roșii. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere timpul scurt, nu o să răspund decât la două întrebări, dar care mi se par uh, emblematice. Cea a doamnei Steinruck, uh, cât privește schimbul de bune practici și o altă întrebare în legătură cu uh, standarde existente în ce privește furnizarea de servicii da, există schimb de bune practici între toți acești furnizori de servicii, însă nu întotdeauna la nivelul uh, nevoilor și există aici două constrângeri și două aspecte importante. Pe de o parte am spus că Crucea Roșie ajută cu servicii pe 50% dintre migranții uh, actualmente, ceilalți 50% sunt luați uh, în primire de statele membre sau de carite sau de altcineva. Pe de altă parte, nu există standarde uh, pentru serviciile furnizate migranților, atât intervenția umanitară cât și aspectele de integrare pe termen mai lung. Bineînțeles, noi de 150 de ani acționăm în acest domeniu de peste 150 de ani în anumite țări, deci avem o, unde există niște servicii minime uh, pe care, anumiți, pe care oamenii sunt siguri că pot să le acceseze într-o țară cum ar fi Austria, de pildă, dar nu există ceva uniform în Uniunea Europeană și chiar și la Crucea Roșie, la biroul nostru, uh, avem provocări constante pentru a ne coordona între noi. Ca și colegul Müller, avem birou la Bruxelles și suntem la dispoziție pentru a vă da mai multe informații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Sumaoro. Sunteți de la Uniunea Socială Sindicală de Bază din Italia. Vă mulțumesc foarte mult, așa cum am spus la început atunci când am prezentat cele trei dimensiuni, cele trei abordări, este interesant uh, să auzi aici uh, întrebările puse de debutați. Însă atunci când nu există o abordare unic, comună, minimă, a situației este foarte greu să schițezi soluții. În prezent și până acum avem date legate de problemele structurale. E vorba de lumea în care trăim, cu datele sale obiective. Nu vorbesc numai de zona euro, vorbesc de lumea noastră în general și de uh, specificul său. Asta ca să înțelegem contextul. Apoi, percepția care există se tinde să credem că există o invazie. Avem 60 de milioane de refugiați astăzi în lume, ființe umane care au fost forțate din motive, fie ele economice sau din cauza de războaie, să fugă din țările lor, însă 9 din 10 nu locuiesc în Europa, ci pe alte continente. Apoi, piața muncii însăși. Ce spun astăzi normele europene în materie și am citit, citat directiva europeană 2013 din 2013, care în articolul 15 cere statelor membre să permită refugiaților să intre pe piața muncii, dar este ceva facultativ. Nu există o armonizare, nu există un nivel minim garantat de acces și atunci când vii dintr-un context uh, diferit, cultural, economic, etc., este foarte clar că apar acele situații sălbatice, pentru că în lupta acesta, aceasta de a avea un salariu chiar și minim pe piața muncii se creează o concurență care nu trebuie să aibă loc între muncitorii locali și refugiați. Nu întâmplător am creat noi niște birouri uh, aflate chiar pe câmpurile unde lucrează zilierii aceștia refugiați în Italia, dar biroul acesta este foarte vizibil și accesibil și muncitorilor localnici, ca să nu se creeze impresia că se fac diferențe. Apoi, nu există amalgamul între refugiați și migranți, această tematică e depășită deja având în vedere complexitatea situației de astăzi. Urmează reprezentanta Agenției Flamande pentru Integrare. S-a sugerat aici că dăm impresia că minimizăm provocarea și aș vrea să corectez această imagine. E adevărat că această provocare nu este deloc ușoară 17% din refugiații care au ajuns în Flandra nu știu să citească sau să scrie în alfabetul latin. Știind acest lucru, uh, dăm seama cum ne putem ajusta programele, pentru că realitatea este că majoritatea refugiaților sunt aici pentru a rămâne, deci trebuie să construim un viitor comun un loc de muncă este pentru refugiați modalitatea perfectă de a da înapoi ce primești, ce a primit din partea societății. Programele de uh, locuri de muncă subvenționate este o măsură specifică pentru integrare, însă aceleași reguli se aplică pentru toată lumea. Lucrul la integrare presupune o abordare personalizată și se face acest lucru, mai ales în cazul uh, refugiaților cu dizabilități. Lucrăm împreună cu ONG-uri pentru a le permite celor cu inabilități să urmeze programul, dar trebuie să recunosc că aici mai e loc de mai bine. Și aș vrea să repet că, într-adevăr, se simte nevoia de uh, profesioniști care să lucreze cu refugiații și de aceea Agenția pentru Integrare uh, Um, consiliază profesioniști ai altor organizații pentru a putea lucra cu refugiați și lucrăm și noi la rândul nostru cu refugiații. Iată o abordare coordonată și bazată pe fapte concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Holevinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu câteva răspunsuri la întrebările care s-au pus aici. Trebuie să spun din nou, ca și în prezentarea mea, că măsurile trebuie să fie uh, țintite către întreaga populație, mai ales acolo unde există o mare densitate de refugiați. Trebuie să profităm de asemenea de sursele de finanțare de care dispunem, pentru că costurile pot fi destul de ridicate, dar dacă măsurile de integrare pe piața muncii sunt luate rapid, uh, costurile se amortizează pe termen mediu și lung. Sigur că totul costă bani, trebuie să ne uităm la mm, statele din uh, linia întâi a frontului, unde s-au uh, angajat sume importante dar aici nu este posibilă integrarea pe piața muncii fără ajutor. E clar acest lucru. Cât privește problema tratamentului egal, Organizația Internațională a Muncii a subliniat că trebuie aplicate aceleași standarde și vedem tot Vedem totuși în lume că pentru emigranți uneori salariul minim este mai mic decât salariul minim pentru localnici și asta creează dificultăți dar așa cum spuneam și în prezentarea mea, acest lucru subminează drepturile și salariile și condițiile de lucru pentru toată lumea până la urmă. Deci este important că atunci când ne gândim la diverse programe, este important ca cei care sunt în curs de formare să nu uh, devină practic lucrători plătiți mai puțin decât uh, cei alături de care se formează. În ceea ce privește furnizarea de informații corecte, una dintre problemele pe care le avem cu între migrația reglementată și ceea ce se întâmplă astăzi în Europa e, ține de volumul mare, fluxul mare de oameni și o soluție ar fi o relocare organizată a acestor oameni în alte state membre. Știm uh, că se discută acest lucru și ar mai fi canalele legale despre care s-a vorbit aici. OIM ar vrea să uh, pună accentul pe faptul că aceste canale trebuie să fie disponibile la toate nivelele de calificare profesională. Mulțumesc! Thank you. I will now give the floor to the... Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorului, domnul Benifai. Da, voi fi foarte subțint pentru că voi avea posibilitatea să prezint raportul și în cadrul comisiei, dar aș dori să fac câteva observații de încheiere în urma acestei discuții extrem de utile pentru care aș dori să mulțumesc tuturor participanților, experților, dar și colegilor. Eu cred că raportul din proprie inițiativă pe care îl elaborăm trebuie să aibă un obiectiv precis. Să pună tema integrării pe piața muncii a refugiaților ca o provocare, dar și o oportunitate, cu o analiză precisă a situației, dar să clarifice și de ce anume vorbim și să includă și propuneri concrete care să plece de la bunele practici care există deja. Funcția lui trebuie să fie unul de a genera dezbatere, dar și o confruntare cu opinia publică care trebuie implicată în această discuție cu privire la o temă atât de importantă. La fel de importantă uh, mi se pare ideea de a reaminti abordarea orizontală care trebuie să existe pentru că este o temă care aduce atingere multor aspecte legislative din uh, legislația națională. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Cecil Chienghe pentru abordarea holistă asupra integrării pentru că tematica solidarității europene, reforma regul, regulamentelor uh, în vigoare, regulamentului Dublin, în primul rând, uh, sunt strâns legate cu succesul strategiei integrării pe piața muncii pe care vrem să o demarăm. Accesul la piața muncii reprezintă o chestiune esențială, dar Trebuie să avem în vedere și propunerea de reforme în această privință, pentru că câteva țări încă nu respectă condițiile care vizează mm, primirea refugiaților. Și iată că există aici și o diferență într-un domeniu unde ar trebui să existe o decizie europeană Adică unde există deja o decizie europeană și ar trebui să existe condiții egale în toate statele membre. Trebuie să folosim res, nu, resurse deja existente sau de fapt nu trebuie să facem acest lucru, uh, resurse destinate altor uh, grupuri de defavorizate, pentru că nu trebuie să punem în, în competiție cetățenii europeni și refugiații și să nu dăm avânt viziunilor xenofobe. Trebuie să vedem care este contextul social, că doar așa putem avea un efect uh, pozitiv asupra integrării refugiaților. Așa cum au subliniat mulți colegi și experți, Piețele muncii din uh, statele membre sunt diferite, de aceea se impun și abordări diferite care să țină cont și de nivelul de competențe din fiecare țară. Nu există o abordare care să satisfacă toate doleanțele. Sistemul uh, cardurilor albastre la care s-a făcut referire este importantă. Ne vom uita și la propunerea comisiei, dar și vom avea și noi o contribuție aici. Asta cu siguranță trebuie să acționăm pentru a accelera procedurile de decizie cu privire la cererile de azil, în special într-un moment în care, așa cum a rezultat din anumite intervenții, există o posibilitate clară de a obține protecție internațională și de aceea trebuie să începem imediat cu stabilirea competențelor și demararea programelor de integrare. O acțiune timpurie este absolut fundamentală pentru o, o integrare de succes. Bunele practici sunt, sigur, utile într-o dezbatere europeană. Și uh, reunificarea familiei este importantă, trebuie văzută din perspectiva legislației în vigoare. Și ultima chestiune, resursele. Există deja multe fonduri, Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul pentru Azil și Migrație și Integrare, Fondul pentru persoanele cele mai dezavantajate din Europa, acestea pot fi utilizate, dar trebuie să ținem cont, uh, pe lângă necesitatea de mai multe sinergii și coordonare, trebuie să ținem cont și de obiectivele naționale. Uneori, timpul de reacție la nivel național este lung și ar putea crea dificultăți. De aceea, poate se impune să căutăm și soluții noi la nivel european. Închei spunând că avem nevoie de opinia colegilor și experților și pentru faza de amendamente care uh, vor fi înaintate în luna martie și sper că cu toții vom putea redacta un raport uh, bun. Mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile și comentariile dumneavoastră, pentru toate eforturile făcute. Este cel de-a zecelea punct de plecare pe această temă, care are o importanță atât de mare în agenda comisiei noastre, pentru că este vorba despre locuri de muncă. de integrare pentru a începe o nouă viață într-o nouă parte a lumii și vom reveni la acest lucru și sunt sigură că și alte comisii vor uh, trata aceleași chestiuni și cred că este o largă majoritate, chiar dacă s-au auzit comentarii diferite și în această comisie, există așadar o majoritate largă dispusă să se lupte în Parlamentul European pentru ca această nouă Europa să funcționeze cu ființe umane și din alte părți ale lumii. Mulțumesc tuturor pentru participarea la această discuție. Noi vom continua și cu siguranță avem un interes în continuare, să ținem legătura în continuare cu dumneavoastră.